Mulțumesc și pentru răspunsul dumneavoastră. Avem uh, voturile acum. Uh, raportul Hautala, uh, ridicarea imunității. Acesta este un uh, vot obișnuit. Cine este pentru, cine este împotrivă. Scuze. Abțineri se adoptă. Mai departe, la numirea lui Simon Busutil la comisia instituită în conformitate cu articolul 255, vot secret. Se deschide votul. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Mulțumesc, închide votul. Se adoptăm cu majoritate covârșitoare. Mergem mai departe la alcătuirea Comisiei Speciale privind terorismul. S-au unitat amendamente, ați primit cu toții informațiile necesare și nu s-au primit amendamente ceea ce vește alcătuirea membrii acestei comisii. Iată că astfel pot să declar aprobată alcătuirea acestei comisii. Trecem mai departe la acordul Borelli, acordul UE-Islanda în ceea ce privește protecția produselor agricole și așa mai departe. Vot prin apel nominal se deschide votul. Zamecam głosowanie. Se închide votul. Mulțumesc. Se adoptă. Alt uh, raport al domnului Borelli. Acordul, uh, schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Islanda privind uh, a preferințele agricole. Se deschide votul prin apel nominal. Se închide votul. Se adoptă. Raportul domnului Crisogonos privind aplicarea directivei privind medierea. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Raportul de Young privind funcționarea francizei în sectorul vânzării cu amănuntul, domnul de Young vrea să ia cuvântul. Aveți cuvântul două minute. Yeah, you may go. Push the button. Aveți cuvântul. Any technical trouble? E o problemă tehnică? Funcționează microfonul? Da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Nu am avut o dezbatere în plen privind raportul meu, deci o să profit de această ocazie pentru a cere comisiei să țină cont de recomandările adoptate la INTA și să le dea curs cât mai rapid cu putință. Companiile nu acționează în justiție ușor, nu împotriva companiei părinte cel puțin, de, dar uh, comisia a trebuit să ia măsuri în ceea ce privește practicile, practicile uh, inechitabile și trebuie să se schimbe situația care există la ora actuală. Mulțumesc. Se deschide votul. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Se închide votul. Se adoptă. Raportul Mecrel privind o strategie spațială pentru Europa, vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Trecem la raportul Zver privind uh, educația continuă și la distanță, etc. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Doamna, raportul Deli abrogarea regulamentelor vechite privind căile navigabile interne, etc. Avem vot prin apel nominal. Se deschide votul. Mulțumesc. Se închide votul. Se adoptă. Se adoptă raportul și am încheiat prima procedură, vor urma urmă, uh, etapele ulterioare. Trecem la raportul Zoriniu privind promovarea conectivității internet în comunitățile locale. Amendamentul 30, vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 29. Vreau rog să ridicați mâna. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și s-a încheiat uh, procedura din prima lectură în ceea ce privește acest raport. Trecem la raportul Buzec, măsurile pentru uh, protejarea furnizării de eh, gaze. Am început cu amendamentul 179, votul în apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 178. Eh, ridicați mâna. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri? se adoptă. Și s-a încheiat cu procedura de primă lectură a acestui raport, de ce mai departe la vânătoarea de balene în Norvegia. Da. Poprawka numer 1. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Textul inițial, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Textul inițial uh, se respinge, spune domnul președinte. Mă corectez, se respinge cu majoritate covârșitoare. Trecem la textul inițial. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă cu majoritate covârșitoare. Președintele își cere scuze pentru greșeala de dinainte. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm. Amendamentul 9. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4. Pentru.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 Votăm acum rezoluția pe de întregul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, se adoptă. Trecem acum la raportul uh, Ravo, Dalon, Bonfoa și Corața Bilt. Domnul Volpe, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu regula 184, vreau să fac referire la uh, versiunea documentului în, engleză, pagina 10, în care se spune că Parlamentul susține că negarea uh, drepturilor de reproducere în condiții singure reprezintă o formă de violență împotriva femeilor. Această clauză transformă Uh, în uh, infracțiune penală orice persoană care este de acord cu avortul. Însă uh, nu se vorbește despre infracțiunea de negare a avortului. Deci aș vrea ca echipa juridică să revizuiască acest document, altfel milioane de europeni ar putea fi uh, considerați infractori după votul de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! se ia notă dar, de acest lucru, dar nu are neapărat legătură cu votul. Începem cu um, alinatul 4, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Haideți să nu mai verificăm acum că este sigur rezultatul. Alineatul 9K, uh, vot pe părți pentru prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. No M două părți, pe pentru prima parte cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliatul 13 pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. Textul inițial, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul.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 PP-ul. Potrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic să deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Votăm acum rezoluția pe de întregul vot prin, prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Felicitări pentru deci acest uh, dosar important. Trecem acum la raportul, raportul Arena. Alina 46, vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic, să deschide votul. Închide votul. Se respinge. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum rezoluția pe de întregul. Vot pe nominal să deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum trecem la explicațiile de vot.